de raportul domnului Ernest Maragal, Erasmus Plus și alte instrumente de promovare a mobilității în cadrul învățământului profesional și tehnic. Are cuvântul raportorul pentru 4 minute. Vom avea este informe. Acest raport provine din inițiativa uh, Comisiei de Cultură și Educație și uh, tratează o viziune complementară a Comisiei și se bucură și de un aviz complementar al Comisiei pentru Ocupare. Aduce elemente de soluționare pozitivă pentru o ecuație care încă nu a fost rezolvată. Educația, învățământul și incorporarea, incorporarea pe piața muncii a tinerilor europeni. Suntem încă departe, foarte departe de uh, atingerea obiectivelor pe care le-am propus cu, obiectiv, cu strategia Europa 2020. Mi se pare că uneori chiar mergem în direcția opusă sau în altă direcție. Trebuie să uh, Uh, îmbunătățim acest program Erasmus Plus uh, în legătură cu care uh, vrem să susținem educația în Europa. Există anumite obstacole care explică caracterul insuficient al serviciilor noastre educaționale. Există un un uh, succes global al programului Erasmus Plus, care este indiscutabil, însă există și anum- anumite neajunsuri. Mobilitate înseamnă mm, ocupa angajabilitate. Dacă am înțelege acest lucru, cred că ar, am, am, am avansa mult mai bine. Comisia se adresează Parlamentului și statelor membre cu anumite cerințe uh, de a pune în aplicare anumite instrumente. Câteva mm, observații în legătură cu această urgență, să se uh, crească opțiunile de mobilitate, crearea unui cadru de referință real european pentru a oferi posibilități reale de comparare, metode complementare cu programele sociale, Fondul Social European, un uh, o alocare adecvată a resurselor pentru a răspunde la uh, circumstanțele speciale a acestui, mm, acestei categorii uh, a studenților și profesorilor implicați în uh, sistemul educațional mm, în însoțirea studenților noștri pentru a-i ajuta să treacă pentru barierele lingvistice, de exemplu ar trebui să uh, vedem care sunt noi modele de succes pentru susținerea acestor programe. De aceea va trebui să ne gândim la, de, la agențiile și consorțiile regionale și uh, în colaborarea între sistemul educațional și cel de angajare, uh, mediul de afaceri. Trebuie să extindem procesul de recunoaștere reciprocă a studiilor care nu este încă finalizat. În acest sens, trebuie să încheiem Europass și alte programe pentru a avea un sistem de învățământ european. Trebuie să ă, ne bazăm și pe efortul absolvenților noștri, care sunt un instrument cheie Trebuie să dăm rolul corespunzător programului Erasmus. Îmi cere scuze, spune președintea, trebuie să încheiați. Așadar, toate aceste lucruri trebuie să fie integrate în programul Erasmus Plus. Erasmus Plus. Mulțumesc. Trecem la procedura catch the eye. Am primit foarte multe solicitări de intervenție. Pentru PP și SND voi lua două persoane și de la celelalte grupuri câte o persoană. Vă rog să aveți înțelegere pentru asta. Încep cu doamna Andreea Bocicor pentru un minut. Először is szeretném megköszönni a jelentést. În primul rând, aș dori să i mulțumesc raportorului pentru munca domniei sale, care este de foarte mare calitate. Mobilitatea este extrem de importantă în incluziunea socială a tinerilor și în ajutarea lor să devină competitiv pe piața muncii. Acest lucru face parte dintr-o educație de calitate și din susținerea angajabilităților. Învățarea formală și neformală sunt uh, extrem de importante și necesare pentru a face față provocărilor precum abandonul școlar sau șomajul. Erasmus Plus este un program de succes, dar nu au fost folosite toate oportunitățile pe deplin. Deci acest gen de mobilitate ar trebui să fie stimulată în ceea ce privește educația vocațională, pentru că asta ar duce la o angajabilitate mai mare așa cum s-a văzut în studiile realizate pe piața muncii. E nevoie de mai multă sinergie între, între educație și piața muncii. Mulțumesc! Urmează doamna Viorica Dencilă, un minut, vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă. Educația este și trebuie să rămână un drept fundamental al tuturor cetățenilor europeni, indiferent de mediul din care provin și nu trebuie să existe nicio constrângere care să împiedice participarea la programe și inițiative care permit ulterior accesul persoanelor de orice vârstă pe piața muncii. programul erasmus a reprezentat un succes din punct de vedere al mobilității și este nevoie ca statele membre împreună cu comisia să garanteze accesul în condiții de egalitate la acțiunile de mobilitate în cadrul erasmus Plus pentru toate categoriile de persoane să fie respectată egalitatea de gen pentru acces nepreferențial la toate programele educaționale inclusiv cele tehnice. consider că statele membre și comisia trebuie să își coreleze eforturile pentru a reduce barierele lingvistice și culturale pentru o mai bună funcționare a programelor de mobilitate pentru tineri și cadrele didactice pentru un transfer optim de cunoștințe și experiență. mulțumesc. Mulțumesc, domnul Marias. Un minut. Yes, you, Mr. Marias. Just called you. Mulțumesc, doamnă președinte. Din ianuarie, din ianuarie 2014, Erasmus Plus a fost uh, în vigoare cu un buget care ar permite pentru 2020 la a 4 milioane de tineri să meargă într-o altă țară. Este vorba și de a ameliora perspectivele de carieră pentru tineri, dar și de a crea legături. Însă, acest program trebuie să poată fi împăcat cu constrângerile din anumite state membre. În Grecia, tinerii noștri um, sunt supuși unei rate de șomaj foarte ridicate um, cauzate de memorandumurile succesive. Este nevoie așadar de mai multe fonduri pentru aceste țări. Mulțumesc, doamna Jimenez Barat, un minut. Stimată doamnă președinte, stimați colegi, în Comisia Cultură și Educație am privit favorabil acest raport al domnului Maragal și de aceea ne surprinde că chiar el um, propune un amendament în care solicită ca documentele din Erasmus Plus să fie traduse în limbile oficiale ale sistemelor școlare. Însă traducerea documentelor nu reprezintă o problemă pentru cei care beneficiază de Erasmus+. Plus. Mi se pare contradictoriu că raportorul dorește să investească resurse europene într-un proiect birocratic de traducere inutil. Erasmus s-a născut pentru a permite studenților să învețe limbile celorlalți, nu pentru a se închide în spațiul comod al limbilor proprii. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Isabela acum un minut. Mulțumesc, președinte, stimați colegi. Există aspecte pozitive ale raportului, dar intră în conflict cu formularea destul de timidă care a fost folosită pentru a exprima eșecul instrumentelor europene în lupta împotriva șomajului în rândul tinerilor, în special în sudul Europei. Aceste niveluri de șomaj sunt în continuare inacceptabile. Există de asemenea o slăbiciune în ceea ce privește faptul că există o disparitate crescândă uh, a protecției socioeconomice uh, față de tineri în diversele state membre și mulți oameni uh, abandonează școala mult prea devreme. Deci există o slăbiciune în raport pe această temă și cred că trebuie să ne asigurăm că există și o educație a drepturilor fundamentale. Trebuie să ne asigurăm că nu ne concentrăm doar pe austeritate, pentru că am văzut rezultatele procesului de austeritate, am văzut unde duce. Trebuie să înțelegem că anumite instrumente, precum ar fi garanția pentru tineri, nu și-au atins obiectivele pe care și le-au exprimat. Trebuie să facem mult mai mult pentru tinerii noștri. Mulțumesc! Doamna Dinolfi, raportorul, domnul Maragal, are o întrebare cu cartonașul albastru către dumneavoastră. O acceptați? Încerc să intervin pentru a răspunde la intervenția doamnei Jimenez. Nu este un cartonaș albastru. Gut. Um... Äh, Continuăm cu procedura intervențiilor spontane. Doamna Dominic Bild, un minut. Merci, Madame la Présidente. Ce Mulțumesc, doamnă președinte. Acest raport referitor la Erasmus Plus este satisfăcător și mă bucur că uh, au fost uh, integrate propuneri realiste pe care le-am făcut eu în comisie, și anume nevoia de a ne baza pe um, camerele um, de meșteșugari și uh, de artizanat. Nu cred însă că creșterea mobilității va duce la reducerea șomajului, mai ales la tineri. Mi se pare că înainte de asta trebuie să se iau unele măsuri de bun simț. Să ne asigurăm că Uh, formările sunt conforme cu, cu piața muncii. Achiziția unor cunoștințe fundamentale. Vă amintesc că uh, conform unui uh, raport al Parlamentului și Consiliului 22% din persoanele sub 15 ani au lacune în matematică și 18% la citit. De asemenea, mă bucur de succesul uh, unor programe precum Erasmus Plus, um, existente într-un cadru de cooperare interguvernamentale, uh, însă în același timp educația trebuie să rămână competența statelor membre. Președinta întrerupe. Următorul vorbitor, următoarea vorbitoare este doamna Șoidrova, un minut. Vážená paní místo předsedkyně, kolegyně a kolegové, myslím, že všichni se... doamnă președinte, dragi colegi. Cred că suntem cu toții de acord că Erasmus Plus este un instrument foarte bun pentru a ne atinge obiectivele, reducerea șomajului, reducerea sărăciei, îmbunătățirea șanselor pentru toți copiii, astfel încât să se bucure de o educație de calitate. Acest raport, care practic este la începutul acestui mandat, este constructiv și aduce și o critică constructivă. Se vorbește despre uh, priorități um, și despre faptul că trebuie să fie puse în aplicare. Domnul comisar știe cu, tot, știe cu siguranță că pro, uh, formarea profesorilor este esențială, dar și motivația elevilor. Uh, aceste programe trebuie să se orienteze asupra practicii, asupra competențelor necesare în întreprinderi, cunoștințe de limbă, dar și uh, să trebuie să se bazeze pe puțină administrație și birocrație. Președinta, a existat o oarecare confuzie pe lista mea. Uh, voi mai accepta încă un vorbitor de la SND, ECR și ALDE. Din partea celorlalte grupuri nu mai dorise nimeni să intervină. Doamna Julie Ward, acum un minut. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur să văd uh, acest raport pentru că multe din, mult, multe din activitatea mea de, dinainte de a intra în politică a fost uh, cu tinerii pentru a facilita acest schimb, tip de schimburi. Am lucrat cu tineri care nu aveau de asemenea oportunități prin programele formale în universități și aș dori să vă spun o poveste care mi se pare importantă. În vara anului 2014 am fost să mă întâlnesc cu câțiva tineri din Regatul Unit, Rusia, Ucraina și România, care erau to- toți împreună două săptămâni, dialogau prin programul Erasmus. Atunci când Ucraina și Rusia erau în război, uh, acești tineri erau împreună, învățau unii de la ceilalți, nu erau în război și puteau să învețe să conviețuiască în pace. Cu asemenea programe putem să demonstrăm cum putem să conviețuim împreună. Vă mulțumesc. Acum doamna aici un minut. Mulțumesc foarte mult. Erasmus Plus este un program important pentru că oferă cetățenilor care își doresc oportunități mai bune de lucru, le oferă oportunitatea să învețe mai multe în medii diferite, să obțină cunoștințe legate de practicile de afaceri, să învețe limbi străine și deci să devină mai competitiv pe piața internațională. Nu rămân constrânși pe piața locală în acest fel. Acest program ar trebui să devină mult mai accesibil. Ar trebui să îmbunătățim compatibilitatea între diversele sisteme de formare. Ar trebui să oferim programe tuturor cetățenilor, dar nu ar trebui să împovărăm aceste programe cu elemente ideologice. Nu ar trebui să discriminăm minoritățile, pentru că acest lucru ar distruge Uniunea Europeană. Mulțumesc acum domnul comisar Navracici. Mulțumesc, doamnă președinte, dra- stimați deputați. Mă scuzați, spune doamna președinte. Am uitat o ultimă persoană scrisă la cuvânt. Ultimul vorbitor este domnul Iacov Cici. Un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să subliniez că Erasmus Plus este unul dintre programele excelente ale Uniunii Europene, indiferent de faptul că um, am auzit că există unele probleme cu implementarea acestui uh, program pe alocuri. Este un program care a ajutat tineri să obțină noi competențe. Aș vrea să subliniez că avem nevoie de o mai mare compatibilitate a programelor. Ar trebui de asemenea să formăm profesorii și acest, uh, acest lucru trebuie inclus în program. Spre de antevorbitorul meu, cred că partea din program care vorbește despre minorități în Europa este foarte importantă uh, pentru dezvoltarea identității europene. Identitatea europeană există, fie că ne place sau nu. Mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte. Acum chiar urmează domnul comisar Navracici. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați deputați. Comisia salută raportul legat de Erasmus Plus și alte instrumente pentru a încuraja mobilitatea și învățarea pe tot parcursul uh, vieții. Vreau să-i mulțumesc raportorului domnului Maragal pentru activitatea domniei sale. Împărtășesc pe deplin viziunea raportului și anume că Erasmus Plus contribuie la o educație de nivel înalt, la o îmbunătățire a angajabilității, la mai bune competențe civice. Pentru mulți elevi, în special, în special cei care provin din medii socioeconomice mai joase, Erasmus Plus a fost prima ocazie să plece din țara de origine și să pășească într-o altă realitate. Raportul domnului Maragal conține o analiză profundă a avantajelor și provocărilor mobilității. Avantajele sunt nenumărate. Atunci când ucenicii pleacă în străinătate, uh, Uh, obțin competențe profesionale noi care contribuie la formarea lor de acasă. Mai mult, își îmbunătățesc uh, motivația și încrederea în sine, versatilitatea, adaptabilitatea, precum și competențele lingvistice și interculturale. Toate aceste competențe dobândite în străinătate le oferă uh, avantaje pe piața muncii. Provocările mm, merg de la un acces redus la aceste programe, la bariere lingvistice și culturale, la incompatibilitate cu programele de formare de acasă, uh, până la obstacole juridice. Comisia este perfect conștientă de aceste obstacole și o să încerc să răspund la câteva dintre ele în puținul timp pe care l-am la dispoziție acum. Comisia a creat deja un cadru logistic și organizațional care încearcă să transforme mobilitatea în ceva de succes pentru toți cei implicați. Carta privind mobilitatea îmbunătățește uh, impactul strategic al mobilității asupra acestor organizații. Avem inițiative și strategii de internaționalizare. Este foarte adevărat că interrelaționarea între uh, școli și legăturile cu uh, piețele de muncă locale ajută la o mai bună plasare și la o mai bună identificare a companiilor adecvate. De asemenea, avem foarte mulți intermediari foarte buni, cum ar fi Camera de Comerț, asociații sau autorități locale, care și-au îmbunătățit logistica și calitatea mobilității. În ceea ce privește oamenii cu nevoi speciale, Comisia a considerat întotdeauna o prioritate ca participarea lor la aceste programe să fie posibile. Uh, s-au pus la dispoziție fonduri uh, suplimentare persoanelor cu nevoi speciale care acoperă cheltuielile suplimentare în timpul șederilor în străinătate. În ceea ce privește accesul simplificat la aceste programe, uh, instrumentele IT sunt în continuă adaptare pentru a veni în întâmpinarea nevoilor candidaților. Am lucrat cu agențiile naționale care gestionează programul Erasmus Plus la nivel național, tocmai pentru a avea aceste formulare electronice uh, adecvate și adaptate la nevoile candidaților. Comisia lucrează strâns cu agențiile internaționale pentru a asigura o vizibilitate maximă a programelor respective. Există multe evenimente de promovare și campanii uh, de media socială la nivel național și european astfel încât uh, uh, cum ar fi campania Women Business, care uh, încearcă să crească numărul de companii implicate. Nu în, în ultimul rând, pregătirile lingvistice. Să știi, limba țării gazdă este un factor uh, crucial uh, pentru cei care, se, pentru cei care pleacă în străinătate, în special uh, ucenici și tineri care pot avea cunoștințe limitate de limbi străine. De aceea um, am putea trece peste acest obstacol oferind cursuri online de învățare de limbi străine și alte tipuri de cursuri. Parlamentul European contribuie de asemenea la îmbunătățirea calității și cantității mobilității. În termeni concreți, proiectele pilot ale domnului Maragall și al domnului Artui vor oferi fonduri uh, substanțiale pentru a depăși obstacolele și pentru a îmbunătăți plasările transnaționale pe viitor. Asta este în conformitate cu prioritățile noastre pentru a îmbunătăți uh, învățământul și pentru a ajuta tinerea generație să aibă șanse mai mari pe piața muncii. Închei spunând că apreciez angajamentul Parlamentului European de a um, îmbunătăți calitatea și cantitatea mobilității în ceea ce privește uh, educația educația vocațională. Comisia merge în aceeași direcție și aștept cu interes cooperarea noastră pe această temă. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc